trebuie garantate și asigurate, trebuie asigurate drepturile de reproducere sexuală și de sănătate. Um, să nu uităm că nu trebuie să lipsească din acordul post-Cotonou nici uh, chestiunile legate de mediu, pentru că trebuie să ne asigurăm că planeta noastră va avea un viitor. Eu sper că în uh, textul acordului uh, care va fi adoptat vor intra toate aceste aspecte, pentru că doar așa un, un acord poate fi um, echitabil și doar așa putem lupta împotriva inechității sociale și sărăciei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Agiu Saliba, un minut. Mulțumesc. Lumea s-a schimbat în mod semnificativ după ce s-a adoptat acordul de la Cotonou acum 20 de ani. De aceea, un nou acord uh, de parteneriat UE-ACP trebuie să vină cu un consens politic important care să uh, Uh, stimuleze dezvoltarea inclusivă și sustenabilă și să concentreze pe valori cheie precum dezvoltare durabilă, eradicarea uh, sărăciei, pace, uh, stabilitate, mm, migrație. Trebuie să subliniez importanța consolidării dimensiunii internaționale a viitorului acord, care trebuie să asigure răspundere democratică la toate nivelurile. De aceea este esențial ca adunarea parlamentară comună ue-acp să continue să se întâlnească, reunească de două ori pe an în um, format complet, um, inclusiv în cele trei regiuni. Intrăm acum într-o nouă eră a relațiilor noastre cu țările ACP, care va permite și o dezvoltare ulterioară a relațiilor noastre între continente. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Julie Ward. The partnership Mulțumesc. Acordul de parteneriat între UE și ACP, cunoscut sub numele de Acordul de la Cotonou, a fost uh, semnat în 2000 și va expira la anul în luna februarie. Negocierile sunt încă în curs pentru prelungirea acordului și trebuie să ne reamintim de ce este atât de important acest parteneriat, pentru că a promovat dialogul politic, a întărit relațiile între noi și țările ACP într-un cadru bazat pe democrație, statul de drept și drepturile omului. Permite discuții pe teme precum libertatea de discriminare în funcție de gen, identitate sexuală și educația sexuală. De asemenea, are prevederi în ceea ce privește responsabilitatea companiilor și funcții pentru evitarea evaziunii fiscale. Trebuie să întărim relațiile noastre cu țările ACP, trebuie să arătăm cât de importantă este dimensiunea parlamentară în acest viitor acord pentru a avea o responsabilitate democratică și pentru a promova vizibilitatea parteneriatului. Trebuie să implicăm și societatea civilă și să asigurăm că orice nou acord ține cont de Agenda 2030 și un mecanism de evaluare interpare sau obiectivelor de dezvoltare durabilă. Uniunea Europeană și ACP-ul împreună vor putea avea o voce comună și să facă față noilor provocări, iar noul acord trebuie să reflecte acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Ward! Și acum, la sesiunea Catch the Eye, avem două persoane care s-au înscris. Domnul Juan Fernando López Aguilar, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar Mimița, vă salut și vreau să vă mulțumesc la această ultimă apariție dumneavoastră aici în fața Parlamentului în dezbaterea în, pe care o avem astăzi. Iată, 78 de țări în cadrul țărilor ACP, Parlamentul are un sens important și controlul parlamentar de asemenea. Este important să menținem vie această chestiune a diplomației parlamentare, care are o natură transversală și care este utilă pentru a explica efortul gigant pe care l-a făcut Uniunea Europeană pentru ajutor de cooperare și umanitar, care nu trebuie să fie doar un instrument sau un subterfugiu pentru tot felul de alte politici de control al migrației sau returnare, ci ar trebui să fie o oportunitate pentru un schimb de bune practici, pentru democrație, statul de drept, integrare, incluziune, lupta împotriva discriminării și, bineînțeles, pentru a întări rolul femeii în Africa, Caraibe și Pacific. Sunt țări foarte diferite între ele, însă marele gigant este continentul african. Africa este de neevitat, este un partener inevitabil pentru noi și îmi doresc ca noua comisie să ducă la capăt această negociere și să dea o importanță deosebită rolului Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și acum, doamna Irene Iovana, un minut. Prejšnji teden sem imela privilegii biti del zase... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am avut uh, șansa să particip și eu la Kigali, la adunarea parlamentară comună și mi-am dat seama acolo exact ce înseamnă acest uh, parteneriat uh, Uh, și ce impact are acordul de parteneriat. Uh, există multe zone în care uh, s-a progresat de ambele părți în protecția climei, în multe aspecte sociale și noul acord va fi cadrul de reglementare pentru viitor în relațiile UE-ACP. Um, Cred că rolul Parlamentului și a deputaților europarlamentari eh, poate fi foarte important în eh, transpunerea acestui acord. Este important ca eh, statele ACP și cele de ale UE să colaboreze ca între egali în diferitele ehm, domenii ale societății. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, în numele Comisiei, dau cuvântul domnului comisar Mimița. Aveți cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați, doamnă ministru. De la lansarea oficială a negocierilor în septembrie anul trecut, Uniunea Europeană și grupul de state ACP au parcurs cale lungă în a negocia și stabili uh, noua formă a parteneriatului nostru. A fost o onoare, dar și o provocare pentru mine să particip din partea ă, părții UE la aceste negocieri. Cred că într-un timp relativ scurt, însă am reușit să obținem un uh, succes notabil. Succesorul meu va avea o bază solidă de a merge mai departe și a finaliza aceste negocieri. Am ă, încrederea că Uh, atât părțile deja uh, negociate, cât și cele aflate încă între paranteze ale acordului, reflectă pozițiile părților în tocmai și uh, chestiunile pe care mai trebuie să le abordăm nu sunt totuși insurmontabile și nu pun în pericol acordul final în privința textului. Consensul este posibil. Acest proces de negociere uh, are nevoie de timp și avem nevoie de. Uh, asta nu înseamnă că nu există voință politică din partea părților de a finaliza negocierile. Pur și simplu e nevoie de timp. Angajamentul și implicarea Parlamentului în toată această fază au fost și sunt în continuare esențiale. Și uh, am convingerea că și în viitor uh, Parlamentul European va contribui la consolidarea dimensiunii paritare a acestui acord și, pentru, și va contribui la susținerea și promovarea valorilor UE în aceste țări. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule comisar, și acum în numele Com- uh, Consiliului are cuvântul doamna ministru Tupurainen. Stimată doamnă președinte, membrii Parlamentului, doamnelor și domnilor, Post-Cotonou rămâne în continuare dosarul cheie pentru Consiliu. Aș, dora, aș dori să vă dau asigurări în această privință și profit de ocazie pentru a-i mulțumi domnului comisar Mimicea pentru angajamentul în acest domeniu. Uniunea Europeană se angajează la implementarea agendei 2030 și acordului de la Paris în ceea ce privește schimbările climatice, precum și adaptarea la contextul global, noi provocări și oportunitățile evidente pe care de asemenea le avem. Noi considerăm că agenda 2030 și acordul de la Paris ar trebui să faciliteze ajungerea la un acord chiar și pe temele cele mai dificile. Președinția finlandeză va continua să acorde maximă atenție negocierilor în curs și va încerca să se asigure că Consiliul va contribui la progrese în acest dosar important. Încă o dată, mulțumesc doamnelor și domnilor pentru contribuțiile dumneavoastră importante. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Dezbaterea se încheie. Dezbaterea se va încheia cu o rezoluție, iar votul va avea loc mâine. Sesiunea va fi reluată mâine, pe 28 noiembrie, începând cu ora 9 dimineața până la 12.30 și apoi de la ora 15. Ordinea de zi o puteți găsi pe pagina de web a Parlamentului. Această ședință se suspendă. O noapte bună tuturor!